Dear colleagues, I, I don't think we should wait anymore. Dragi colegi, nu cred că ar trebui să mai așteptăm. Probabil că mai sunt colegi care vor veni ulterior. Deocamdată, haideți să începem. Vă urez bun venit tuturor la ședința noastră comună a Comisiei Regii din Parlamentul European și a Comisiei Coter de la Comitetul Regiunilor. Eu și cu Marek vom fi co-președinți ai acestei reuniuni. Domnul Marek Voțniac împreună cu mine. Anul acesta am hotărât ca la reuniunea comună să abordăm patru teme, patru teme foarte importante pentru cadrul de reglementare al politicii de coeziune în perioada 2014-2020. Mai întâi, vom vorbi despre guvernarea pe mai multe niveluri, parteneriat și sperăm să ne putem referi și la codul de conduită. În al doilea rând, vom discuta despre concentrarea tematică. În al treilea rând, despre dimensiunea teritorială a politicii de coeziune și, în al patrulea rând, despre cadrul strategic comun, care este un instrument suplimentar ce ne permite să organizăm mai bine politica noastră în anii următori. Nu cred că e cazul să repet, dar o voi face, poate. Um, astăzi ne întâlnim uh, într-un moment uh, critic, un moment uh, foarte important, deoarece în Parlamentul European deja au loc negocieri uh, noi și Consiliul suntem colegiuitori pentru noul cadru de reglementare, deci pentru noua politică și Parlamentul este instituția care nu doar că știe avizul, ci poate să se folosească de dreptul de veto. Noi suntem implicați în negocierile privind cadrul financiar multianual deci sunt două negocieri ce au loc în paralel și ele vor fi decisive pentru arhitectura viitoare a politicii de coeziune. Pentru prima dată în istoria integrării europene, Parlamentul poate în sfârșit să își asume o mai mare responsabilitate pentru viitorul acestei politici folosim procedura legislativă ordinară, ceea ce înseamnă că Parlamentul este pe picior de egalitate în calitate de colegiuitor cu Consiliul. Negocierile sunt uh, negocieri veritabile și noi încercăm să găsim un compromis prin care să nu se dilueze obiectivele importante ale acestei politici. După cum uh, vă puteți închipui, noi, uh, ca deputați, dar cred că și dumneavoastră, ca membri ai Comitetului Regiunilor, suntem uh, promotori uh, înfocați ai parteneriatului. Considerăm că acest instrument poate fi foarte important pentru viitorul politicii, nu doar pentru a asigura o legitimitate democratică, ci și pentru a spori eficiența și eficacitatea ei. De asemenea, ținem foarte mult la flexibilitate. Astfel am putea să transpunem obiectivele UE 2020 în programe de investiții care ar ține cont de specificitățile orașelor, comunităților locale, regiunilor și așa mai departe. Deci un grad de flexibilitate prin care să putem răspunde mai bine nevoilor și oportunităților teritoriale. Și cu toții, sper, cu toții prezenți aici, suntem pentru o mai bună cheltuire a banilor, o mai bună investire a banilor, deci în principiu un cadru mai bun pentru politica noastră. Foarte pe scurt, ce vă pot spune în legătură cu cele patru teme de discuție de astăzi? O să încep cu prima, guvernarea pe mai multe niveluri și parteneriatul. Noi am fost și vom continua să promovăm ideea unui parteneriat uh, avansat. Știm că nu este o idee nouă. Au mai uh, existat uh, parteneriate și în trecut și știm că există deficiențe în uh, punerea în aplicare a acestui uh, principiu european, așa că am vrea ca în regulament să se prevadă garanții prin care să prevenim uh, eșecuri viitoare în punerea în aplicare a parteneriatelor. Am vrea ca prin regulament să se confere un rol mai puternic pentru autoritățile locale și regionale și am vrea să existe un fel de contract de parteneriat, un acord de parteneriat, să nu le amestecăm pe cele două, prin care autoritățile locale și regionale să colaboreze mai de aproape cu autoritățile naționale în materie de politici. De asemenea, am vrea să vedem o listă mai bine definită a partenerilor, a părților interesate cu care avem de face. În ce privește concentrarea tematică, aș vrea să spun că de la bun început, noi, uh, Parlamentul, am uh, cerut ca politica de coeziune să fie corelată cu strategia UE 2020. Vrem ca această politică să contribuie într-un mod uh, cât mai concret la strategia de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Însă, admitem că acest lucru poate funcționa numai dacă există suficientă flexibilitate prin care regiunile și municipalitățile uh, au uh, un spațiu suficient de manevră pentru a adapta proiectele la specificitățile și caracteristicile lor. Acest lucru e în negociere. În ce privește dimensiunea teritorială, noi uh, propunem uh, destul de multe modificări la regulament care ar consolida dimensiunea teritorială a politicii de coeziune, a mecanismului. Pot să vă dau uh, exemple, dacă doriți. Noi vrem uh, să consolidăm legăturile dintre dimensiunea rurală și cea urbană și suntem uh, favorabili uh, noilor instrumente precum investițiile teritoriale integrate sau dezvoltarea locală bazată pe comunitate. De asemenea, suntem pentru o mai bună coordonare a politicilor și programelor cu regiunile macro. și, de asemenea, suntem uh, pentru o cooperare teritorială mai puternică și mai vizibilă în toată Europa. În legătură cu cadrul strategic comun, doar o frază. Acesta este un uh, instrument de sprijin pentru politica noastră, pentru că pentru prima dată avem un regulament privind prevederile unice Uh, comune. Deci avem un fel de umbrelă pentru toate fondurile care asigură o coerență între toate cele cinci fonduri ale Uniunii Europene. Vrem deci o mai mare coordonare, vrem să putem valorifica sinergiile și să utilizăm fondurile într-un mod mai înțelept, mai inteligent. Despre asta e vorba în cadrul strategic comun. Cam atât din partea mea. O să îl rog pe președintele Comisiei Coter, domnul Marek Vosniak, să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult să mă aflu printre dumneavoastră în calitate de președinte al Comisiei Coter de la Comitetul Regiunilor. Voi vorbi în poloneză. Which don't have it.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 avem ocazia să avem un schimb de opinii cu toți cei uh, pentru care politica de coeziune joacă un rol însemnat. Ne întâlnim uh, într-un moment foarte important, pentru că acum au loc negocierile în legătură cu condițiile cadru privind uh, bugetul viitor și uh, probabil că bugetul va avea cea mai puternică influență asupra viitorului nostru. Dacă acest buget pentru politica de coeziune nu va fi unul adecvat, atunci uh, toate reglementările care se referă la acest domeniu uh, și toate obiectivele vor fi greu de transpus în practică. Viitorul politicii de coeziune ar trebui să fie corectat și acestea sunt temerile noastre. Tocmai de aceea vorbim acum cu membrii Comisiei Regii, participăm împreună la negocierile care au loc, pentru că suntem convinși că politica de coeziune este deosebit de importantă pentru Uniunea Europeană. Am dorit să sporim și competitivitatea Europei, și pentru aceasta este nevoie de o politică de coeziune puternică. Acest lucru se reflectă și în strategia Europa 2020. Comitetul Regiunilor uh, a elaborat avizul său în legătură cu uh, aceste fonduri. Pregătim și un raport în legătură cu condițiile cadru comune și eu am onoarea să fiu principalul raportor în această chestiune. Sper că avizul nostru uh, să fie uh, adoptat și în cadrul ședinței din noiembrie în uh, Comisia Regii. Suntem conștienți că avizele pe care le-am pregătit noi până acum ar trebui să fie revizuite pentru că trebuie să ținem seama de toate reflexiile, de toate ideile care au fost formulate în acest context, să le sintetizăm. Și toate chestiunile care până acum uh, uh, au fost propuse și nu se reflectă în documente, urmează să fie preluate de noi și sperăm că la începutul anului viitor, în ianuarie, uh, avizul nostru în legătură cu noua politică de coeziune să fie redactat și să fie și adoptat și să poată fi prezentat după aceea Consiliului. Bineînțeles că împreună cu colegele și colegii mei am pregătit și pentru întâlnirea de astăzi. Cunoaștem avizul Parlamentului și Comisiei competente în fond și am alcătuit un tabel acest tabel are 11 pagini și mă bucur să constat că în aproape toate problemele opiniile noastre concordă. Există diferențe minime, dar eu cred că în ciuda acestor mici diferențe, vom putea să tragem foloase din faptul că avem un partener atât de puternic în Parlamentul European. Sunt convins că propunerile noastre uh, vor putea să fie preluate fie la modul direct de către raportor, fie să fi prezentăm președintei uh, Comisiei Regii. Ne bucurăm că există mare disponibilitate aici pentru a cunoaște punctul nostru de vedere. Cum spuneam, e important ca în cadrul negocierilor să avem un partener puternic. Doresc să vă atrag atenția asupra câtorva elemente. Comitetul Regiunilor. Bineînțeles că uh, pune în centrul atenției sale politica de coeziune. Nu am auzit vreodată o voce în cadrul Comitetului Regiunilor care să uh, fie favorabilă unei reduceri a cheltuielilor în acest domeniu pe viitor. Bineînțeles că toate regiunile Europei au dreptul să continue să se dezvolte. Tocmai de aceea politica de coeziune este atât de importantă. Și uh, bineînțeles că sprijinim uh, ca atare și regiunile care se află într-o perioadă de tranziție, care în ultimii ani au cunoscut, au cunoscut deja o dezvoltare în care uh, produsul intern brut per capita a crescut, Uh, și se află acum la 75 până la 90% în comparație cu regiunile dezvoltate. Dar suntem conștienți și de faptul că aceste regiuni trebuie să fie sprijinite în continuare, pentru că nici un caz uh, nu uh, ar fi permis ca rezultatul obținut până acum să nu poată continua în același fel datorită unei lipse de sprijin. La fel de important și este aproape o tradiție în Comitetul Regiunilor, ni se pare să ne pronunțăm pentru o guvernanță multilevel. În ultima vreme, în ședința comisiei COTER, am elaborat un cod de conduită și acest cod de conduită îl vom prezenta în cadrul ședinței plenare. Uh, cred că este foarte important să atragem atenția asupra faptului că vocea noastră a Comitetului Regiunilor uh, trebuie să fie ascultată în întreaga perioadă legislativă și în procedurile care au loc în perioada legislativă. La fel de importantă pentru noi este strategia Europa 2020 Știm că orientarea tematică este importantă pentru noi în cadrul negocierilor, mai ales când este vorba despre uh, distribuirea fondurilor. Sigur că trebuie să se ajungă la un moment dat la o soluție de compromis, uh, dar trebuie să demonstrăm și existența unei anumite flexibilități în transpunerea uh, proiectelor, a programelor în diversele regiuni. Eu personal conduc una dintre regiuni și pentru noi este foarte important acest aspect. Sigur că există multe asemenea regiuni în Europa și este nevoie, cum spuneam, de o anumită flexibilitate pentru a putea face față la provocările viitorului. Programele trebuie să corespundă pretențiilor noastre, realităților noastre, doar așa putem să ne sporim competitivitatea. Nu putem avea o atitudine prea rigidă. Avizul Comitetului Regiunilor este univoc când este vorba despre fenomenele macroeconomice, mai ales în ce privește legătura politicii de coeziune cu politica de stabilitate și de creștere economică. Noi uh, ne temem că uh, o prea strânsă legătură uh, de contextul macroeconomic ar putea să ducă la anumite recomandări pentru cei care trebuie să transpună programele, adică pentru noi, cei din regiuni, și că ar, nu am putea să ne bucurăm de suficientă libertate de mișcare în uh, realizarea obiectivelor. Deci o legătură prea strânsă din punctul nostru de vedere nu ar fi avantajoasă. Ne așteptăm și la o anumită stabilitate a procesului de programare mai ales sperăm că situația economică în pregătirea programelor ar trebui să fie avută în vedere semestrul european, dacă va avea un impact prea puternic asupra programelor, ar putea să uh, ne creeze anumite dificultăți în activitatea noastră. Nu am uh, dispune în cazul acesta de o siguranță a planificării și um, ar fi dificil în acest context uh, marcat de instabilitate să desfășurăm o activitate încununată de succes. Noi suntem împotriva unui uh, sistem de recompense și stimulente uh, și de creare a unor rezerve financiare în uh, transpunerea programelor în practică, pentru că un asemenea sistem ar putea să ducă la o reformulare a obiectivelor. Obiectivele ar putea să fie în felul acesta uh, mai puțin ambițioase. Și asta ne face să fim sceptici. După aceea, o organizare, un organism care să fie responsabil de transpunerea în practică a programelor, cu siguranță că ar fi foarte important și ar trebui în acest scop să simplificăm procedurile. Se vorbește foarte mult despre asta, dar din păcate procedurile devin din ce în ce mai complexe, din ce în ce mai greoaie, pentru că de obicei uh, se consideră că o asemenea reglementare foarte complexă poate uh, să elimine proastele practici. Dar uh, eu cred că în același timp uh, asemenea proceduri care sunt foarte uh, bine descrise și uh, rigide pot să îngreuneze realizarea programelor. Aș putea să reformulez. Da, ar trebui să simplificăm procedurile. Și acesta ar trebui să fie unul din obiectivele pe care să ni le propunem pentru că ar putea să fie atunci un demers încununat de succes. Astăzi sunt prezenți în sală și raportorii pentru diversele domenii pentru politica de coeziune. Cu siguranță că vor putea să răspundă la eventualele dumneavoastră întrebări și la schimbul de opinii care poate să aibă loc. Deocamdată atât din partea mea în cuvintea introductivă. Mulțumesc. Acum urmează partea grea, pentru că timpul la dispoziție este limitat. Avem patru teme de discuție. Eu propun să luăm fiecare temă pe rând. Deci uh, vom acorda, vom aloca 15-20 de minute pentru fiecare. Uh, prima temă este guvernarea pe mai multe niveluri, parteneriat și codul de conduită. Vom uh, da ocazia participanților să pună 3-4 între, întrebări, după care deputații sau membrii COTER vor încerca să răspundă. Sperăm ca oaspeții noștri din afară să fie dornici să pună întrebări sau să ia cuvântul. Cei care vor așadar să adreseze o întrebare sunt rugați să nu depășească un minut timp în care ar fi bine să ne spuneți uh, și cine sunteți, de unde veniți. Vom începe cu o întrebare referitoare deci, la guvernarea pe mai multe niveluri, parteneriat și codul de conduită. Cine dorește să pună întrebări? This, uh, we see a European parliamentarian, Jens Nielsen. Vedem că Jens Nielsen dorește să intervine, este deputat al Parlamentului European. Da, am să vorbesc în, spani în suedeză. Eu um, am um, dedus o întrebare care este foarte importantă atât pentru Coter cât și pentru par Parlament. Uh, Ideea de parteneriat, așa cum o propune Comisia Europeană, mi se pare foarte bună. În avizul său, Parlamentul European însă dorește să o îmbunătățească. Însă știm că există multe state membre care nu agrează acest principiu, deoarece el presupune descentralizare. Întrebarea mea este cât de activ e Comitetul Regiunilor în a face presiune asupra guvernelor naționale, astfel încât acestea să-și dea seama că uh, Principiul parteneriatului este absolut esențial dacă vrem ca aceste politici să poată fi implementate. Președinte, o să ascultăm mai întâi întrebările și abia apoi vom asculta răspunsurile, pentru că timpul e limitat. Cine mai dorește să intervină? Vă rog. mă numesc Sebastian Garnier și lucrez pentru o asociație a locuințelor din uh, Olanda. Mă interesează ce faceți pentru cercetare, dezvoltare și pentru companiile care lucrează în acest domeniu. Din câte văd, în țara mea se alocă bani pentru dezvoltarea unor sectoare economice de top. Vreau să vă întreb cum veți, cum vă veți asigura că aceste interesele, interese comerciale sunt echilibrate cu activitățile non-profit, cu antreprenoriat social, cu vocația socială și care ar trebui să fie rolul Comisiei în evaluarea contractelor, acordurilor de parteneriat. Mulțumesc! Mai sunt și alte întrebări sau observații, eventual? Oldrich Vlasac, din partea Parlamentului European. Doamnelor și domnilor, o să mă bazez și eu pe interpretare și o să vorbesc în limba maternă. Am uh, o întrebare adresată reprezentanților Comitetului Regiunilor. Sunt pregătiți pentru o etapă superioară a colaborării pentru că în cadrul întâlnirii tripartite ne ocupăm cu contractele de parteneriat și pentru viitor asta ar însemna că reprezentanții regiunilor și al comunelor participă și la negocierile cu guvernele ați stabilit din acest punct de vedere echipe dispuse să colaboreze și ați stabilit și o listă de priorități pentru ca aceste negocieri să poată fi cât mai eficiente? Any other comment or question? Mai sunt alte comentarii sau observații, întrebări? Vă rog. Hvala eh, za besedo. Eh, zdaj, ko poslušamo eh, to razpravo, ko Vă mulțumesc pentru că mi-a acordat prilejul de a interveni. În timp ce ascultam uh, cele spuse adineauri, în legătură cu parteneriatul, mi se pare că discuția se poartă pe trei planuri. Național, regional și european. Acestea sunt uh, timpuri care ne pun la încercare, bineînțeles, și consider că cele trei niveluri, local, regional, național, trebuie să aibă un rol mai important de jucat. Sigur că guvernele nu vor să existe descentralizare, pentru că prin descentralizare nu mai suntem guvernați. Întrebarea mea este care este modalitatea prin care veți încerca să introduceți autoritățile locale și regionale în discuțiile legate de parteneriat astfel încât toate măsurile luate pe plan național să fie atenuate. Știu că există proiecte la nivel regional și la nivel local, însă adesea autoritățile de la aceste niveluri sunt lăsate pe din afară. Uh, I saw try to speak Czech Mr. Vasak. Uh... Da, am să încerc să vorbesc și eu uh, cehă, poate o să încerc să răspund la câteva întrebări. E, na, otázku, zda jsme... Legătură cu întrebarea în calitate, dacă noi suntem uh, pregătiți să participăm la acest parteneriat ca reprezentanți ai uh, orașelor, ai comunelor, ai satelor. Păi să ne gândim că programele actuale uh, prevăd ca și reprezentanții autorităților locale să fie cuprinși. Dar în clipa de față lucrurile se derulează astfel. Primim documente legate de un aviz, ne spunem părerea și răspunsul după aceea a fost luat în seamă. În felul acesta s-a derulat colaborarea. Uneori chiar nu s-a ținut seama de uh, adnotările noastre, iar acum vorbesc nu doar în numele Republicii Cehe. Bineînțeles că noi suntem foarte interesați ca ceea ce este prioritar din punctul nostru de vedere la nivelul comunelor și orașelor să fie respectat. Pentru că dacă mă gândesc la programele de dezvoltare din Cehia, programele pe care uh, comunele și municipiile le elaborează în proporție de 40% ehm, sunt necesari bani europeni pentru realizarea acestor programe. Deci eu eh, cred că aceste echipe ar trebui să fie pregătite astfel cum uh, practic era logic și decurgea din uh, întrebarea domnului Vlasac, pentru că altfel nu am putea avea nicio contribuție în calitate de reprezentanți ai organismelor locale, administrației locale. Deci, în ce privește implicarea noastră la diverse nivele, din păcate, nu există o metodologie detaliată pentru programele de reformă națională. Și eu spun acest lucru de foarte multă vreme. Sunt uh, favorabili idei ca diversele statele membre să trebuiască să uh, definească foarte clar ce anume trebuie rezolvat pe plan național, ce pe plan, plan regional și ce pe plan local. Pentru că, altfel, uh, nu se va putea ține seama de necesitățile specifice. Mulțumesc foarte mult! Non, c'est celui-là. Oui, euh, Bernard Soula, je suis... Euh... Bernard sunt vicepreședinte al regiunii Rhône-Alpes din Franța și um, prezidez uh, sau moderez uh, o comisie franceză de profil. S-au spus multe aici, eu o să insist uh, și o să-i întreb pe colegii din Parlamentul European ce se întâmplă cu calendarul, pentru că adesea detaliile sunt cele care ne omoară. Știm că se schimbă regulile în legătură cu administrarea fondurilor structurale, știm că e nevoie de timp și că se poartă o luptă pentru a promova acordurile de parteneriat. Însă trebuie să facem mult mai multe dacă vrem să implicăm și colectivitățile locale. Eu fac acest lucru Uh, regiunea mea are 6 milioane de locuitori, are multe departamente, multe orașe și e greu să-i reunești pe toți să hotărăști ceva. Dar uh, asta e, dacă vrei să implici toți actorii, trebuie să-ți aloci timp. Ce vreau să spun este că regiunile și colectivitățile locale trebuie implicate de la bun început în discuții. Nu trebuie puse doar în fața unor rezultate ale programelor operaționale. Nu vreau să mă mai lungesc aici, sunt multe lucruri de zis, dar insist pe problema calendarului. Doar așa se poate face o guvernare pe mai multe niveluri. Jan Olbricht și apoi uh, un alt membru al Comitetului Regiunilor, dacă nu vom trece la o altă temă. Ian, o să te rog uh, nu doar să adresez întrebare, dar să prezint și poziția Parlamentului cu privire la aceste chestiuni. The, uh... Câteva comentarii. Mai întâi, să nu uităm că încercăm să schimbăm întreaga filozofie a fondurilor. Nu e o chestiune legată de consultări, ci de parteneriat. Deci le reamintesc antevorbitorilor mei că nu va mai exista niciun plan național ci doar contractul de parteneriat. Care e filozofia contractului? Toți partenerii colaborează și pregătesc documentul care va fi cadrul pentru întregul sistem timp de șapte ani. Știm că va fi foarte dificil pentru că vor fi mulți parteneri, dar asta este singura modalitate. Nu e o chestiune decisă de guvern și după aceea ceilalți uh, sunt doar consultanți. Toți partenerii trebuie să participe la pregătirea lui și nu doar la pregătire, pentru că documentul care poate fi schimbat în perioada de șapte ani poate fi schimbat numai de toți partenerii și principiul parteneriatului înseamnă, dacă citiți proiectul de regulament pe care îl apărăm în Parlament, înseamnă că toți partenerii ar trebui să fie incluși în managementul fiecărui stadiu de programare și implementare. Deci este o provocare reală. Cum să faci ca toți partenerii să fie activi în întregul proces? Nu e întâmplător faptul că Comisia a propus un cod de conduită și nu e întâmplător faptul că statele membre l-au refuzat. Consiliul nu vrea să aibă o schemă pentru toată Europa. Așadar, cred că asta este important și, de asemenea, chestiunea legată de programele operaționale. Comisia astăzi dorește să aibă contracte de parteneriat, acorduri de parteneriat și programe operaționale într-un singur moment pentru a economisi timp. Dar ceea ce propunem noi este să uh, facem doi pași și cât mai repede. Mai întâi contracte de parteneriat, acordul asupra schemei și apoi programele operaționale. Pentru că dacă contractul de parteneriat nu este acceptat de comisie, atunci ce se întâmplă mai târziu cu programul operațional? Deci cred că asta e întrebarea. E vorba de introducerea programului operațional sau de prima parte a pachetului? Comisia vrea să aibă, să-l aibă ca parte a pachetului. Noi vrem să fie doar un prim pas și cred că asta e contradicția între noi. Dar, sigur, întrebarea lui uh, Vlasac a fost foarte clară. Una dintre problemele cele mai dificile, și spun asta în calitate de fost primar și președinte de regiune sau de mareșal, cum se numește în Polonia. Deci întrebarea este, avem nevoie de parteneriat între nivelul local și regional? Da. Și asta este provocarea pentru Comitetul Regiunilor, pentru că vom avea din ce în ce mai multe dezbateri între regiuni și orașe. Știți că DigiRegio și-a schimbat numele DigiRegio nu este Directoratul General pentru Politică Regională, ci și pentru Politică Urbană. Deci asta este o nouă situație, așadar noi suntem gata să o facem, dar trebuie să subliniem această necesitate de parteneriat real, nu doar cu guvernul și cu ceilalți, ci uh, între toți jucătorii implicați la toate nivelurile. Vă mulțumesc. De pe partea Comitetului Regiunilor ar dori cineva să facă comentarii? Domnul Nicol Schneider? Mulțumesc. pot să spun și eu ceva. Este un subiect foarte complex, foarte dificil. Cred că am putea ține un discurs de câteva ore pe tema asta. Domnule Nielsen, am fost multă vreme colegi în Comisia de Specialitate Coter. Domnia sa se întreabă ce putem face în relația cu statele membre Uh, pentru ca și contribuția Comitetului Regiunilor să se poată îmbunătăți. Deci aș da înapoi această întrebare. Ce ați făcut dumneavoastră de-a lungul anilor în Suedia pentru a îmbunătăți această relație? Deci ce am putea noi învăța dintr-un asemenea exemplu? Este foarte dificil pentru că lucrurile se derulează în fiecare stat membru în alt fel, uh, Există o implicare diferențiată a organismelor centrale, regionale și locale în diversele decizii care diferă de la un stat la altul. Deci ce putem noi să facem? Am putea să introducem acest subiect pe ordinea de zi, o reprezentare adecvată a nivelurilor inferioare uh, la, în cadrul parteneriatului la luarea deciziilor și în Comitetul Regiunilor facem acest lucru. Am avut o discuție uh, pe care am revitalizat-o în legătură cu multi-level Partnership și Governance. Deci, ă, la aceste Aspecte legate de cooperare multinivel trebuie văzute și în contextul strategiei Europa 2020. Trebuie să existe așa numite un pact teritorial în fiecare stat membru, în care implicarea organismelor administrației regionale și locale să fie garantate. Sigur că Parlamentul European salută aceste inițiative, s-au și făcut progrese în câteva state membre, dar încă suntem departe de a putea spune spune că lucrurile se desfășoară așa cum trebuie. Iar în ce privește fondurile structurale se pune aceeași problemă a parteneriatului, a implicării administrației locale și regionale. Și prevederile constituționale de la o țară la alta diferă foarte mult. Sigur că noi putem reintroduce pe ordinea de zi această problemă. În germană, uh, se poate spune că politica înseamnă să bați uh, cuie în scânduri groase. Deci nu trebuie să te lași descurajat uh, și uh, să încerci până la urmă să îmbini aceste scânduri groase. Deci subiectul multilevel governance ne va preocupa încă multă vreme de aici înainte. Doamna Hubner, l-aș ruga pe domnul Vojniak să facă un comentariu și după aceea să conducă a doua parte a discuțiilor. Partnerstva, oczywiście comitet... În legătură cu subiectul parteneriatului. Bineînțeles că sprijinim codul de conduită, există observații pe care le-am făcut, acestea uh, au fost transmise mai departe este de înțeles că există anumite dubii în legătură cu uh, eventuala tentativă de a restructura uh, sistemul de parteneriat. Pentru că parteneriatul funcționează deja ca instrument. Există uh, comitetele de monitorizare care funcționează pe plan regional și uh, exercită deja un anume rol pe plan regional în numele parteneriatului. Deci uh, putem face anumite propuneri de modele de conduită și uh, buna experiență dobândită ar putea să fie folosită ca model. Sunt convins și că trebuie să găsim o soluție de compromis. Pe de o parte, prin acest cod de conduită. Din păcate însă Consiliul nu a îmbrățișat în totalitate propunerile noastre și cred că va trebui până la urmă să găsim o soluție. Domnul eh, Barnier a pus o întrebare în legătură cu sprijinul pe, eh, din partea marilor întreprinderi. În ce privește uh, concentrarea pe anumite teme, este vorba despre marile întreprinderi în cadrul strategiei Europa 2020. Deci noi ar trebui să acordăm o șansă marilor companii să își asume un rol în atingerea obiectivelor acestei strategii și asta se referă și la întreprinderile uh, care uh, obțin și se sprijină și pe servicii și pe uh, mărfuri din partea întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru că uh, pe plan regional este foarte important să se realizeze uh, această cooperare. Uh, ar fi posibil, deci, să, ca și marile întreprinderi până la urmă să poată să beneficieze de Uh, asemenea stimulente. Când este vorba despre uh, aspectele sociale ale activității și mai ales de construcția de locuințe, construcția de locuințe sociale. Bineînțeles că trebuie să fie sprijinită și pe viitor și eu sper ca în fondul uh, social și în fondul de dezvoltare regională să uh, figureze sumele necesare pentru continuarea construcției de locuințe sociale, pentru că în definitiv și uh, această activitate de construcție creează locuri de muncă. Mulțumesc, domnule. O întrebare scurtă, pentru că întrebarea venea din Olanda. În Olanda, sistemul de case sociale e complet diferit de din alte state membre, pentru că în Olanda, întreprinderile sunt cele care construiesc atât cu locuințele sociale cât și cele private și e o chestiune de ajutor de stat. Deci cred că locuința nu e o problemă a locuințelor sociale, ci de achiziții publice și de ajutor de stat. Și este un exemplu foarte excepțional și faimos în Europa al Olandei, când Comisia decide, de fapt, nivelul salariului pentru a primi uh, sala, uh, locuință socială. Și asta îi face pe oameni să se înfurie, dar de fapt aici nu e vorba de uh, locuință socială, ci de un nivel de ajutoare de stat pe care trebuie să-l decide Comisia. Uh, Mulțumesc pentru această completare. Și trecem acum la cel de-al doilea punct, concentrarea tematică a fundurilor structurale și aici uh, așteptăm eventuale întrebări din partea dumneavoastră, atât din partea membrilor Comitetului Regiunilor, cât și al Comisiei uh, Regia Parlamentului European. Bardzo proszę. Pan Gamaliu. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Domnule Vâzniac, eu mă ocup de uh, afacerile, de relațiile externe ale regiunii Galicia din Spania și sunt membru COTEL. Uh, vorbind despre dezvoltarea strategiei 2020 și despre concentrarea tematică, trebuie să ne punem întrebarea care este legătura între concentrarea tematică și viitorul politicii de coeziune, pentru că nivelurile de concentrare vor varia uh, depinzând de diferitele obiective din fiecare regiune și de cum sunt reflectate în strategia 2020. De aici, întrebarea mea sau mă rog, aș vrea să încurajez Parlamentul European în discuțiile sale cu Consiliul și Comisia să susțină plasa de siguranță pentru regiuni care abandonează uh, obiectivele de convergență uh, regiuni care au mers dincolo de uh, procentul de 75% din PIB până la 90%. Dar ce, cele care depășesc prima dată procentul de 75% și ies practic din categoria eligibilă, sunt într-o situație mai uh, specială. Și înțeleg că uh, e ceva în sensul acesta în propunerea comisiei, s-a dezbătut și în comisia noastră în Parlament și în Comitetul Regiunilor. Trebuie să trimitem un semnal clar guvernelor în acest moment că așa ar trebui să fie lucrurile, pentru că e singura cale corectă, în sensul că nu putem să-i pedepsim pe cei care au uh, realizat obiectivele de convergență. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Altelor de cuvânt? Chciał zadać pytanie. I bardzo proszę. Știu că domnul Ulfric Ström dorea să pună o întrebare. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, Ludwig Ulström, uh, fac parte din programul uh, Interact din Finlanda și suntem implicați foarte mult în implementarea strategiei pentru Marea Baltică. Uh, aș vrea să întreb cum uh, va asigura concentrarea tematică, logica și susținerea viitoarelor strategii. Pentru că dacă avem priorități diferite în programele individuale, putem sfârși uh, într-o situație în care nu avem practic nicio perspectivă comună într-o strategie macroregională. Mulțumesc, domnul Simitis. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vroiam să fac următoarea observație în calitate de raportor pentru fondul uh, social și în legătură cu guvernanța uh, multinivel, a existat uh, o observație că nu există un echilibru între sfera centrală și activitatea administrației regionale și locale. Câteodată um, uh, ONG-urile au mai multe avantaje în această colaborare, iar uh, um, reprezentanții administrației regionale și locale nu prea au posibilitate să se pronunțe. Atât vrem să observ în legătură cu multilevel governance. Credem că um, putem aprecia la modul uh, pozitiv uh, proiectele, dar trebuie să uh, găsim și formula corectă pentru ca această practică să poată să se impună peste tot. Mulțumesc foarte mult! Mai există alte intervenții în legătură cu acest bloc tematic? Mai dorește cineva să se pronunțe? Vă rog. Dragi colegi, Știm că agenda europeană privind simplificarea cadrului financiar multianual pe 2014-2020 este într-adevăr o provocare și un obiectiv politic major pentru creșterea eficienței utilizării fondurilor și reducerea poverii noastre administrative. Comisia Europeană a inițiat un uh, exercițiu de monitorizare, fiind publicat primul tablou de bord pentru simplificare. Știm că se dorește ca acest exercițiu să continue și după da, adoptarea regulamentelor, statele membre fiind solicitate în acest sens să-și aducă aportul și să facă eforturi pentru simplificare. Aceasta fiind unul din capitolele contractului de parteneriat între Comisie și Guvernele Naționale. Cum vedeți dumneavoastră, Comisia Regii, parlamentarii europeni, rolul autorităților regionale și mai ales locale în acest exercițiu de simplificare. Spun asta că în toate țările europene și în România, liderii comunităților locale sunt foarte preocupați de acest aspect. Noi, membrii Comitetului Regiunilor, credem că prin aplicarea recomandărilor codului de coduită european, potențialul simplificării poate fi maxim și rezultatele vor fi pe măsură dar trebuie să găsim soluție să aplicăm acest cod și să implicăm autoritățile locale în acest sens. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś Mulțumesc foarte mult, iar dacă nu mai există luări de cuvânt, aș dori să vă rog să ne referim la strategia pentru Marea Baltică. Doamna Hübner ar putea să facă acest lucru. După cum știți, strategia va face viața și mai dificilă pentru că încercăm să creăm și mai multe posibilități de investiție în cooperarea teritorială, astfel încât să aveți o varietate și mai mare decât există acum. Cred că singurul uh, răspuns la întrebarea noastră cum să ne asigurăm că această varietate de priorități și toate aceste uh, concentrări ale diferitelor programe la nivel macro-regional, deci că această varietate poate în continuare să producă uh, potențial de cooperare, este poate fi realizată prin faptul că de la un stadiu foarte timpuriu regiunile care ar dori să continue cooperarea în cadrul strategiei macroregionale, aceste regiuni să colaboreze între ele și să se gândească la o complementaritate mai bună a programelor, pentru că cooperarea nu e doar pentru programe care sunt la fel, începește prioritățile. Cooperare poate să fie uneori potențialul de, poate fi mai mare pentru programe care sunt complementare, nu similare. Deci, singura cale de urmat este să folosim faptul că strategiile macroregionale sunt întărite în acest cadru de reglementare și să le folosim uh, în această formă de a coopera atât și deja la stadiul de contracte de parteneriat uh, sau la stadiul de programe operaționale. Altfel nu poți, uh, cred eu, să te asiguri din punct de vedere formal că va exista o astfel de cooperare, pentru că nu mai avem o, o, o un segment separat de politică. Uh, pe de altă parte, cred că din ce am învățat până acum din strategia Mării Baltice, este că deja legăturile s-au stabilit, că oamenii s-au cam uh, cunoscut între ei și au stabilit legături, uh, autoritățile locale, regionale tind să, se, să coopereze, să facă lucruri împreună. Sunt foarte multe platforme pentru întâlniri, și cele mari și cele mici. Deci cred că există un capital uman și de cooperare care deja există acolo și care vă va permite să construiți programele operale, operaționale regionale în așa fel încât ele să aibă drept rezultat întărirea cooperării. Asta cred că se poate face în orice zonă uh, a strategiei. Deci cred că ăsta este un exemplu despre uh, cât de importantă este această parte importantă a politicii, partea soft, să zicem așa, a relațiilor. Și a, uh, dar dacă ne gândim, să întrebăm sau să cerem Comisiei Europene să fie mai clară în procesul de negociere cu statele membre, uh, ca în cazul uh, regiunilor, uh, strategiilor macroregionale această problemă există și este această tendință de a te gândi ce se poate face mai bine în relația dintre statele membre și regiuni. Cred că asta e un punct care ar trebui să fie pe agenda negocierilor cu Comisia atunci când o să înceapă ele. De asemenea, aș vrea să răspund la această chestiune legată de timing. Din păcate, persoana care a pus întrebarea a plecat. Dar sigur că timingul, calendarul care este uh, prevăzut în cadrul de reglementare cu fiecare pas care durează luni până se implementează, în timpul în care se trebuie adoptate anumite lucruri, cred că multe state membre au pregătit deja și-au pregătit deja sistemele lor naționale uh, și deja sunt în contact cu Uh, aceste autorități și cooperările lor pot duce la parteneriate reale și la contracte. Și Comisia deja a pregătit uh, ceea ce numim uh, documente de emitere. A, ba nu, nu, mă înșel, nu se numesc așa, spune doamna Hubner. Nu mai știu cum se numesc documentele acelea, dar cred că deja le-au pregătit pentru statele membre. Deci deja există cooperare între Comisie și statele membre și în cadrul statelor membre printre potențialii parteneri în ciuda faptului că nu avem încă regulamentul. Dar asta e important, că dacă așteptăm să se termine toate negocierile până și de-abia după aceea începem să pregătim sistemul și proiectul, atunci o să începem cu o întârziere de 5 ani. Și probabil pentru noastră, cei care veți merge în circumscripții electorale, cel mai important lucru este să presupuneți că instituțiile își vor face treaba, vor avea cadrul, vor avea uh, banii și lucrați pe programe și pe proiecte. Asta e un lucru esențial. În ce privește simplificarea uh, și ce pot face autoritățile locale pentru simplificare, nici nu vă imaginați cât câte probleme se produc la nivel local și național. Sigur că și Comisia ar trebui să facă mai multe și Parlamentul European ar trebui să facă mai multe ca să simplifice. Deja suntem implicați în negocieri pe această temă. Dar datoria noastră ar trebui de asemenea să vă asigurați că bariere administrative suplimentare nu se mai creează la nivel local, la nivelul programului. Asigurați-vă că autoritățile locale nu creează ele noi probleme și noi piedici. Dar de asemenea, cred că am ascultat astăzi pe ministrul din Grecia care a spus uh, că acum au uh, colaborat cu autoritățile locale și regionale pentru simplificarea politicilor. Deci puteți vedea potențialul care există la nivel național, potențialul de simplificare. Asta e o activitate care trebuie să se facă permanent și creșterea conștientizării este datoria dumneavoastră. Îmi cer scuze, dar chiar nu mai, nu mai avem timp pentru astfel de intervenții atât de lungi. Uh, vom avea Mulțumesc foarte mult și în cazul acesta își da înapoi cuvântul dumneavoastră. Um, Mulțumesc, trecem din nou la politica teritorială și de coeziune și cred că uh, uh, ni s-au dat exemplele uh, pe care le-am atins în legătură cu dimensiunea externă în exemplele care s-au dat, dar e o chestiune legată de cooperare și de dezvoltare locală, de dezvoltare urbană și de noile instrumente pe care Comisia le-a propus la nivelul local uh, pentru a le mobiliza și pentru a participa activ în, uh, uh, în acest efort. Deci, amestecul rural-urban există și sunt foarte multe elemente de politică urbană care trebuie să întărească dimensiunea teritorială a acestei politici. Nu știu dacă mai sunt, dacă există întrebări aici. Domnul Oswald ar dori să ia cuvântul. Da, eu sunt raportor pentru, pentru colaborare teritorială și pentru coeziune teritorială. Și cred că această dimensiune teritorială este esențială pentru colaborarea transfrontalieră. Și nu este vorba doar despre uh, transpunerea în practică a strategiei Europa 2020. Trebuie create întâi condițiile, premizele pentru transpunerea acestei strategii. Pentru că dacă ne referim doar la uh, anumite teme cercetare, dezvoltare, uh, punându-le în centrul atenției, uh, apar uh, alte probleme, probleme legate de păduri, alte aspecte. Trebuie să ținem seama de problematica teritorială per total, să împletim problemele între ele. Dacă regiunile sunt atractive din punct de vedere turistic, trebuie să sprijinim turismul. În ce privește strategia pentru Marea Baltică, uh, cred că așa ceva a avut în vedere. Nu trebuie să dictăm de sus ce se întâmplă. Trebuie să uh, ținem seama de specificul diverselor regiuni. Dacă ne gândim la strategia dunăreană, există și regiuni sărace care fac parte din această regiune și regiuni bogate. Fiecare are nevoie de o altă abordare, iar scopul macrostrategiei ține seama de faptul că cei care au imaginat-o au avut o imagine generalistă în timp ce noi ne străduim să ținem seama de specificul fiecarei regiuni. Deci uh, lucrurile să fie flexibile din acest punct de vedere. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe, scurt. Foarte pe scurt, uh, vreau să vă ofer o informație uh, prin care să vă arăt că, în primul rând, avem aceste elemente în regulament și unele elemente în abordarea politică, diferite între ele. De exemplu, ce avem în abordarea politică este strategia macroregională. Asta e teritorială. În ce privește banii europeni, nu sunt bani pentru macroregional. Asta ar trebui să fie foarte clar. Deci nu banii eh, trec prin proiect, cum a spus și doamna președinte. Al, al doilea element, problema cu a, relația dintre zonele urbane și reale, care sunt în două politici diferite. Deci sunt în mâinile a doi miniștri diferiți prima dată, la început, aveam planificarea comună. Cred că asta este absolut crucial. Să avem în, CS, în CSF și, cum a menționat Mare Goia înainte, și să avem și în contractele de parteneriat. Deci va fi nevoie de cooperare între oameni care se ocupă de politica agricolă și cei care se ocupă de politica de coeziune. Deci aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că Comisia Europeană pregătește acum manualul de cooperare între zonele rurale și urbane și prima întâlnire legată de acest proiect va avea loc uh, luna viitoare. După aceea va fi o a doua întâlnire la Varșovia, undeva primăvara viitoare și poate o a treia întâlnire va fi la Bruxelles și sperăm manualul va fi gata, uh, manualul de cooperare între nivelul rural și nivelul urban. Deci e un lucru care se desfășoară. Apoi, un al treilea element, așa numitele faimoasele 5% ERDF, Fondul European de Dezvoltare Rurală. Deci erau 5% pentru orașe. După cum știți, pentru că regiunea noastră s-au aplicat pe această chestiune, nu era 5% pentru orașe, cum s-a spus, ci un fel de pilot, proiect pilot pentru statele membre să pregătească programul pentru orașe și pentru vecinilor, dar nu proiectul, ci programul care va fi pregătit cu acești 5%. Nu există nicio limită pentru orașe în programele operaționale. Cei 5% sunt selectați special pentru, acest, pentru a avea aceste proiecte pilot. Deci cred că acestea sunt elementele teritoriale care erau foarte importante și uh, mai am un comentariu, vă rog să-mi permiteți, pentru că Marek Voiac a spus că documentele sunt foarte similare între Parlament și Comitetul Regiunilor. Păi nu se întâmplă asta, uh, nu e întâmplător, pentru că lucrăm poate neoficial, dar foarte eficient. De aceea ajungem la concluzii similare și ăsta e un exemplu foarte bun că putem colabora nu pe, doar pe proceduri, ci pe conținut real. Vă mulțumesc. Doamna Hubner, mulțumesc, îmi cer scuze, nu cunosc numele tuturor participanților, dar vă rog să luați cuvântul. Suomesta. Sain tänään... Mulțumesc. Sunt uh, Fanina Hainen, vin din Finlanda și sunt raportor în uh, Comitetul Regiunilor privind uh, strategia. Aș vrea să subliniez o chestiune legată de această strategie. Am vorbit despre modalități de a îmbunătăți fluxul de informații legate de aceste strategii și cum părțile pot să devină mai angajate față de această strategie. Avem nevoie de informații mai bune și de diferite acțiuni pentru a îmbunătăți strategia. Fluxul informațional trebuie să se îmbunătățească și în interiorul statelor membre, nu doar între statele membre, pentru că cred că asta va face ca toate părțile să fie mai angajate în proces. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Michael Schneider. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să uh, leg intervenția mea de ceea ce a spus Ian Olbricht. Am impresia că discuția de astăzi nu mai este chiar așa de înfocată cum suntem obișnuiți, pentru că în trecut am vorbit deja foarte intens despre uh, dezvoltarea unor poziții comune. Și aș dori să uh, exprim mulțumirea noastră a tuturor față de Parlamentul European pentru că am putut avea acele discuții intense și pentru că multe din argumentele noastre v-au convins și le-ați preluat. Acum suntem cu toții într-un fel de expectativă. Trebuie să vedem ce va face Consiliul ce se va decide în noiembrie în legătură cu cadrul financiar și care vor fi efectele asupra diverselor regulamente legate de fondurile structurale. Și în ultimii doi ani am avut ocazia în repetate rânduri să spun uh, eu mă bucur că Parlamentul European, în cadrul Tratatului de la Lisabona, are competențe suplimentare și, uh, mai ales în situația actuală, îmi dau seama ce dreptate am avut ce ă, noroc avem de fapt că Parlamentul European a dobândit aceste competențe suplimentare. Pentru că în ce privește cadrul financiar ă, pe o perioadă medie, probabil că nu vom avea motive să fim mulțumiți ă, în legătură cu uh, situația bugetară. Ce bine că Parlamentul European este pentru noi un partener de negociere uh, pentru că noi avem sentimentul că Parlamentul European va fi și uh, avocatul intereselor noastre locale și regionale. În baza ședințelor comune pe care le-am avut, uh, am putut ajunge la această concluzie. Nutresc speranția că dacă uh, va fi nevoie de alte negocieri între Parlament și Consiliu, Uh, pe marginea politicii de coeziune, dar poate și în legătură cu alte aspecte, bine, sper ca în cadrul acestor negocieri să uh, se uh, constate și ce înseamnă dacă negocierile necesită un timp foarte îndelungat pentru că ă, noi nu vom putea fi în situația să ne stabilim programele ă, operaționale începând cu 1 ianuarie 2014 dacă nu avem până atunci certitudini. Și va ajunge, ă, vom ajunge într-o situație de vacuum în ce privește proiectele. Deci, dacă vor fi necesare alte negocieri, ar trebui ca ele să fie în, în lumina tuturor uh, obiectivelor dezfășurate. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Cred că mai există o luare de cuvânt în legătură cu acest bloc tematic. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Van den Nolz reprezintă orașele europene noi am vrea ca atât Comitetul Regiunilor cât și Parlamentul European să sprijine delegarea acestor fonduri către orașe. Există multe municipalități care sunt gata să-și asume acest rol și acest lucru ar consolida abordarea integrată la nivel local și ar spori vizibilitatea și angajamentul asumat la nivel local. Sigur că ar putea fi văzut uh, ca o modalitate opțională pe care statele membre o au la dispoziție sau am putea um, merge mai departe și să cerem ca orașele să fie incluse. Proszę. Yes, because this is the part of the uh, ERDF regulation. Jan Olbricht. Da, eu sunt raportor um, tocmai pe această secțiune din regulament, așa că pot să vă răspund răspunsul nu ține doar de Parlament, ci și de regiuni. Așa că problema delegării administrării, pentru că la asta v-ați referit, revine din nou la cele 5%. Nu avem probleme cu proiectele, ci cu programul. Program pe șapte ani. Prima propunere a Parlamentului a fost să se acorde completă delegare a gestionării către orașe pentru cei șapte ani programului. Însă statele membre, prin guverne și prin regiuni, au reacționat. Nu o să numesc aici regiunile care s-au opus, dar au zis că orașele nu sunt pregătite să-și asume acest rol. Iată de ce acum uh, propunerea Parlamentului dă această posibilitate doar cu titlu facultativ. Adică fie se optează pentru o delegare totală a gestionării sau pentru o delegare parțială. De pildă, să se selecteze proiectele, aceasta ar putea fi o, o responsabilitate. Deci noi preferăm un sistem flexibil, flexibil acum care să permită statelor membre să aleagă dacă vor să delege aceste competențe orașelor sau nu. Dar să fim optimiști. Data trecută, când vorbeam despre următoarea perioadă de șapte ani, am uh, propus uh, această delegare și ea a fost respinsă complet pe baza principiului subsidiarității. Acum, iată că nu se face o respingere atât de uh, totală, însă nu e pregătită lumea să accepte acest lucru. Delegarea de competențe presupune o cooperare foarte strânsă cu regiunile. Dacă ele nu sunt pregătite, atunci sigur că nu se poate face acest lucru. Cred că va fi nevoie de negocieri deocamdată între orașe și regiuni. Deocamdată cred că măcar și o delegare parțială ar reprezenta un pas mare înainte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această observație. În calitate de reprezentant al unei regiuni, vreau să mă uh, raliez acestor opinii, pentru că uh, colaborarea între regiuni și orașe a fost în foarte multe domenii foarte bună și chiar în avantajul municipiilor. Deci, Uh, transferarea, virarea unor uh, fonduri spre orașe este legată de o discuție care va putea să continue. În ce privește cadrul comun strategic, uh, în calitate de raportor, vreau să spun următoarele. Avem o bază a unui act delegat al Comisiei. Între timp, uh, Comisia a venit în întâmpinarea noastră și am avut uh, colaborare strânsă cu Direcția Generală Regii. Situația este următoarea. Pe de o parte, avem o parte din reglementări în anexă, în ce privește actul juridic propriu-zis și uh, doamna Creel și domnul Van uh, Nistelrooy au colaborat strâns cu noi. Știu că există și un act delegat uh, pe care Comisia îl va propune referitor la acordurile de parteneriat și programele operative deci, într-un fel, se va acționa pe două șine. Pe de o parte acest anex și pe de altă parte un document suplimentar. Totuși, cred că ă, lucrurile s-au îmbunătățit, anumite neajunsuri au fost eliminate. Iar acum în document este vorba despre o valoare adăugată europeană ceea ce este într-adevăr o formulare fericită. Și mai există și o listă de bune exemple, uh, o listă cu caracter indicativ. Cred că în această direcție vor continua eforturile noastre în cadrul discuțiilor dintre comitetul nostru și comisie, Există deja anumite elemente comune. Deci, uh, cred că putem spune că suntem destul de mulțumiți de rezultatele obținute. Ele, sigur, ar fi putut să fie și mai bune, dar deja este o bună soluție de compromis când este vorba despre cadrul comun strategic. Cred că la fel de important este și o aprobare cât mai rapidă a acestui document. Sigur că ne-am fi dorit ca lucrurile să funcționeze și mai repede, pentru că deja ne aflăm într-o mică întârziere. Dorește cineva să intervină în legătură cu acest domeniu? Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar dacă cineva dorește să intervină, este invitat să o facă. Nu uh, văd să fie vreo solicitare. Acest sub... Ba da, vă rog. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Ca să spunem tot ce e de spus pe această chestiune, Uh, din păcate văd că membrul Coter uh, părăsește sala pentru că are un avion probabil de prins, dar este membru în uh, Coter și este responsabil cu dezvoltarea locală. Așa că am să vorbesc numele domniei sale. Dezvoltarea locală înseamnă atât dezvoltare rurală cât și urbană și ea este o modalitate de a aduce fonduri, nu doar fonduri structurale. Și uh, știm că din acest motiv uh, ar trebui uh, poate să promovăm această modalitate mult mai ferm în negocierile cu Consiliul. Să ne asigurăm, deci, că se asigură mai multe fonduri pentru comunitățile locale. În unele cazuri se poate opta pentru dezvoltare bazată pe comunitatea locală, în alte cazuri alte metode. În orice caz, ce vrem este să ajutăm comunitățile locale să capete mai uh, multe uh, putere și Știm că unele sunt prea mici, însă și nu au masa critică necesară pentru a se implica. Cu toate acestea, trebuie să încercăm. Ana Garvi, Mulțumesc foarte mult. Uh, cunoaștem punctul de vedere uh, acesta. Am discutat în cadrul ședinței Comisiei Cotăr și sunt convins că se va ține seama de ele. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, de aceea v-aș ruga să încercăm să încheiem dezbaterea. Eu vă mulțumesc pentru participarea la ședința noastră comună. Cred că e foarte bine ca uh, să existe aceste contacte uh, între Comitetul Regiunilor și uh, Ehm, Comisia Regii, de asemenea și cu Direcția Generală competentă din Comisie, pentru a putea elabora acest document care să permită colaborării locale să progreseze. Ceea ce s-a spus astăzi vom încerca să cuprindem și în declarația noastră care va fi pregătită până la finele acestui an și vă sunt recunoscător pentru sugestiile făcute. Cred că eh, vom putea să continuăm și pe viitor colaborarea noastră foarte rotnică. Mulțumesc și dau cuvântul președintei. Eu aș vrea totuși să fac o observație în legătură cu orașele Europei. În 2005, în 2006, când am pierdut, uh, din păcate, posibilitatea de a delega competențe municipalităților pentru a derula programe, um, deci atunci a fost deja destul de în urmă. Nu-mi dau seama de ce până acum nimeni n-a reușit să învețe cum să facă acest lucru și să-și asume competențele. Bun, acum, în chip de concluzie pentru această reuniune, aș vrea să spun și eu că uh, Sper că pot să spun acest lucru în numele Comisiei Regii. Mă bucur că în ultimii ani am uh, reușit să avem această colaborare foarte bună cu Comitetul Regiunilor. Ei uh, vin cu proiecte de aviz, ne ascultă, ne împărtășesc opiniile lor, prin această abordare, cred că au reușit să aducă o contribuție la viziunea noastră și, practic, e foarte bine că s-a întâmplat acest lucru și sper să putem continua. Sunt de acord cu cei care spun că chiar și cel mai bun cadru legal, juridic, pentru această politică nu va folosi la nimic dacă nu e susținut de finanțarea necesară. Sigur că pentru noi, um, da, avem de dus o luptă, însă să nu credeți că e doar rolul nostru, pentru că și dumneavoastră acasă puteți să ne ajutați în această luptă, pentru că nu Comisia și nu Parlamentul blochează bugetul, ci Consiliul de Ministri, deci guvernele. Un singur veto ar bloca întregul proces, așa că vă rog să, puteți, să faceți tot ce puteți acasă. Suntem într-o perioadă în care sigur că trebuie să consolidăm bugetele naționale și că trebuie să ne uităm de trei ori până când investim un euro. Este absolut legitim ca guvernele să fie atente la cum sunt investiți bani la nivel regional și local. Adesea însă uite că există multe competențe delegate și acești bani sunt legați de competențe. Uneori, uh, guvernele au tendința să recentralizeze ce s-a descentralizat uh, până acum. Deci uh, trebuie să veghem, să fim vigilenți, să nu pierdem ce am câștigat până acum. Și putem face foarte multe dacă colaborăm împreună la nivel local și regional, putem promova politica de coeziune. O să închei aici. Nu înainte însă de a vă da vestea foarte bună că toți cei care sunt uh, membri ai uh, Comisiei Regii trebuie să părăsească sala cât de curând pentru că avem o listă lungă de vot și suntem în întârziere cu ea. Mulțumesc încă o dată, îmi cer scuze, dar trebuie să cer să plecați cât mai curând. Ne revedem data viitoare.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 I would like to start the vote. Haideți să începem voturile. Coordonatorii, vă rog să vă așezați undeva unde pot să vă văd. să vă așezați undeva să vă văd. Uh, we, we are nearly ready. Miguel. Suntem aproape gata. Miguel ar trebui să deschidă consolele. Vă rog să introduceți cartela în consolă. Deschidem votul. Începem cu achizițiile efectuate de entitățile care operează în sectoarele apei, energiei, transporturilor. Amendamentul 61. Trebuie să verificăm? Haideți să începem votul. Amendamentul 61. Pentru. Împotrivă. Cred că se respinge. 62. Pentru. Împotrivă. Se respinge din nou. 63 și 64. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu îmi dau seama. Haideți să verificăm la 5. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 și 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76-77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 și 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9. E caduc. Bun, nu, nu. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, 84 pentru, împotriva abțineri se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86-87 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă 13 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 14 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă compromisul 2 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 16 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Verificăm electronic la 16.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 113. Votăm 113. E o greșeală aici. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm 114? Nu. 32. Pentru. Împotrivă? abțineri se adoptă. 115-116 pentru. Nu? Nu se votează? Bun, s-a adoptat 32 înainte, da. Deci mergem la 117-118. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri se resping. 33 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 34 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 119 și 120 pentru. Împotrivă abțineri se resping. 81 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 122 pentru împotrivă abțineri se respinge. 123 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 124 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 125-126 pentru, împotrivă abțineri se resping. 35 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 127 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 36 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Treizeci și șapte pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru. 38 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 131 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 132 pentru, împotrivă, 132 am zis, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, considerente 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 56 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 57 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 59 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 4 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 60 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Vot cu privire la întregul aviz, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 32 pentru 7 împotrivă. Mergem la proiectul de aviz al lui Olgich Vlasac, mecanism al Uniunii de Protecție Civilă. Putem începe, da? Amendamentul 50. Cine-i pentru? Împotrivă? Nu știu ce ați vrut să arătați. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 11 pentru, Ba nu, verificăm la 50, rapid. S-a închis votul. Se adoptă. 11. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, verificăm la 51. Haideți. Se respinge. 52 cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru. Împotrivă, Nu știu ce a vrut să facă doamna Mănescu. La 53, haideți să verificăm, pentru că un grup politic uh, nu și-a manifestat clar intenția. Să punem la vot 53. 53. S-a închis votul și se respinge. Aproape toată lumea era împotrivă, dar nu am, n-am văzut asta. 54. Cine-i pentru? împotriva abțineri se adoptă 55 pentru, Vreți să verificăm la 54? Bine, verificăm. S-a închis votul și se adoptă la limită 55 pentru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 Deci la 63. Încă o dată. Se respinge. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm la 65. Se respinge.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 împotriva abțineri se adoptă 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă 77 pentru, împotriva abțineri se respinge 78 pentru, împotriva abțineri se respinge 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă 80 pentru, Împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Verificăm la 80, totuși. Se adoptă. 81 și 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A, deci nu ar fi trebuit să le votăm. Era un vot în plus. Trebuia să trecem la 83. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 85 pentru. Haideți să verificăm la 85.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 Dacă nu-i zic că se adoptă lui Marcus, atunci vrea să verificăm. Marcus, îmi pare rău pentru tine, dar se respinge cu 20 la 19. 92 acum. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri. Cred că din nou e la limită. Haideți să verificăm la 92. S-a închis votul, se respinge. Cu un singur vot diferență. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, 96 pentru, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. Verificăm la 96. Se respinge. 97 pentru, împotrivă abțineri se respinge 98 pentru, împotrivă abțineri se respinge 99 pentru, cred că se respinge. 99, haideți să verificăm. Se adoptă. 100. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se respinge. 101. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri se respinge. 104 pentru, împotriva. Haideți să verificăm la 104. Okay. The vote is closed and it's... Votul este închis. 21 la 19 se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Verificăm la 22. The vote is closed. Votul este închis. Se respinge. 20 la 20. 105 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins. Marcus, vrei să verificăm? Verificăm, 105. Diferența e foarte mică la vot. Adoptat 20 cu 19. Adoptat. 106. pentru împotriva abțineri se adoptă, 107 pentru, împotriva abțineri. Uh, putem să verificăm, pentru că e clar că eu cred că e respins, dar poate după aceea vă schimbați opinia. Se adoptă cu un vot diferență. Da, vedeți, deci votul e foarte strâns. 108 pentru, pentru că proporțiile între grupuri s-au schimbat și sunt mulți oameni absenți, de aceea nu poți să judeci doar pe grupuri. 108 pentru, împotriva abțineri, cred că e adoptat. 109 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 116, 116 cine este pentru, respins, cred. 100... Verificăm 116. And it's rejected. Eh. Se respinge. 117 cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Marcus, cu propriul tău grup, eh, bine. 118 Cine este pentru, împotriva, abține respins. 119 pentru, împotriva, abține respins. 120 pentru, împotriva, abține respins. 121 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 122 pentru, împotriva, abțineri, respins. Și acum uh, considerentele. 24 este pentru împotriva abținere adoptat, 1 pentru împotriva abțineri adoptat, 25 pentru împotriva abținere, abțineri respins, 26. Cine este pentru, împotriva abțineri, adoptat. 2. Pentru, împotriva abțineri, respins. 27. Pentru, împotriva abțineri, respins. 28. Pentru, împotriva abțineri, adoptat. 29. Pentru, împotriva abțineri, respins. 30. Cine este pentru, împotriva abțineri, respins. 31 pentru, împotriva abțineri adoptat, 32 pentru, împotriva abțineri adoptat, 3 pentru, împotriva abțineri adoptat, 4 pentru, împotriva abțineri adoptat, 33 pentru, 34, mă scuzați, 33 pentru, împotriva abțineri, cred că e respins. Verificăm 33, Se adoptă. 20 la 19. 34 pentru... Nu, pentru că 4, da, e, e caduc. Trecem la 35. 35 pentru, împotriva abțineri. Respins. Vă rog, două grupuri sunt împotriva și nu se abține. Apoi 36 pentru, 36 pentru împotriva abțineri adoptat, 37 pentru împotriva abțineri adoptat, 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Dar nu, nu, nu trebuia să votăm, scuze. Treizeci nouă pentru, 39 pentru, împotriva, abținere, respins. 40 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 41 pentru, împotriva, abținere, respins adoptat 7 pentru verificăm 7 verificăm 20 la 20 respins 42 pentru împotriva abțineri adoptat 43 pentru împotriva abțineri adoptat 44 pentru 44 pentru, împotriva, abținere, respins. 45 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 46 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 47 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 8 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm 8. Verificăm 8. Închidem votul. Respins. 9, deci 48 retras. Votăm 9. Cine e pentru, împotriva, abțineri adoptat. 49 pentru, împotriva, abțineri respins. 10 pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins. Vreți să verificăm? Nu, te rog. Bine. Am verificat pentru Marcus ori, haideți să verificăm și pentru grupul ECR. Trebuie să fie un echilibru. Oamenii nu votează. Ce putem să le facem? Votăm, închidem votul. E adoptat. Și acum votăm proiectul de regulament astfel amendat. Votul este deschis. Și acum mergem la domnul Ughias. Da, deci 34 la 2 se adoptă cu 34 la 2. Acum trecem la uh, propunerea pentru un regulament al parametrului plan și Consiliu privind finanțarea, managementul și monitorizarea politicii agricole comune. Punctul 11. Amendamentul 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotriva, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 35 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 36 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 37 pentru, împotriva, abținere adoptat. 12 pentru, împotriva, abținere adoptat. 13 pentru, nu, 13 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 41 pentru, împotrivă, abținere respins. Verificăm. respins. 42. Cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. 43. Pentru, împotriva, abținere, adoptat. 44. Pentru, împotriva, abținere, adoptat. 45. Pentru, împotriva, abținere, adoptat. 46. Pentru, împotriva, abținere, adoptat. 48. Inadmisibil. 14. Pentru, 14. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm 14. Poate aveți dreptate. Respins. 14 respins. 50 pentru, împotriva abțineri. Adoptat? 15 pentru, împotriva abțineri. Adoptat? 16 pentru, împotriva abțineri. Adoptat? 52 pentru, împotriva abținere adoptat, 17 pentru, împotriva abținere adoptat, 53 pentru, împotriva abțineri adoptat, 20 pentru, împotriva abțineri adoptat. Considerente. Amendamentul de compromis 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 2, nu, retras. Compromisul 2, mă scuzați, pentru împotriva abținere adoptat. 24 pentru 24 pentru împotriva abținere adoptat, 25 pentru împotriva abținere adoptat, 26 pentru împotriva abținere adoptat, 5 pentru împotriva abțineri adoptat, 27 pentru împotriva abțineri adoptat, 28 pentru împotriva abțineri adoptat, 29 pentru, împotriva abțineri adoptat, 13, 30 împotriva, pentru împotriva abțineri adoptat, 33 pentru, verificăm 33, verificăm 33, votul este închis și este adoptat. 34, cine este pentru, împotriva abținere adoptat. Votăm acum pentru proiectul de regulament astfel amendat. Votul este deschis. Niciun vot împotrivă, doar două abțineri se adoptă. Catherine Grez, eh, on the... Trecem acum la raportul Grez, schemele de susținere pentru fermieri în cadrul PAC. Suntem gata. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 46. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. După părerea mea. Bine, verificăm 11. Votul este închis. Se adoptă. 22 la 18. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm compromisul 1. Votul este închis. Este respins. 15 cine este pentru? Nu, 50. A, da, compromisul a fost respins, scuze. 50. Respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vreți să verificăm? Foarte bine. Cum ezit un pic, imediat săriți. unu la 19 adoptat. 17. Cine este pentru, împotrivă, acea situație. 17. Verificăm. Verificăm din nou. Respins. Amendamentul 19. Amendament oral. E cineva împotriva amendamentului? E, e doar un amendament oral. Deci nu votăm. Ba da, votăm. Deci este un amendament care a fost uh, schimbat, supus unui amendament oral la rândul lui. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cred că este adoptat. Nu, verificăm. Deci verificăm 19 fără amendament oral. Este adoptat cu un vot diferență. Există probleme? Da, dragi colegi, vreau să mă exprim în numele lui Catrin Gres, raportorul care n-a putut să fie prezentă astăzi și să cere scuze. Doamna Gres uh, deploră opoziția PPE la acest amendament oral, care este fructul unui compromis cu domnul Ugias, raportorul din umbră de la ALDE, pe acest subiect și se referă la propunerea de a instaura pacte teritoriale la nivel regional între actorii socioprofesionali și Uh, politicienii locali pentru a favoriza uh, punerea în faptă a practicilor verzi care țin cont de caracteristicile teritoriale. Această propunere a emanat inițial de la Comitetul Regiunilor și uh, doamna Grez vă încurajează să votați amendamentele inițiale pe același subiect, adică amendamentele 3 și 19 ar fi vorba de un semnal important pe care comisia noastră l-ar putea da către o mai bună ascultare și luare în seamă a actorilor teritoriali. Deci doar dacă vreți să votăm din nou, că... Domnul Van Nistelrooy, mulțumesc pentru această pledoarie. Asta nu e un amendament de compromis, dar oricum am votat deja împotriva lui. Deci mulțumim, am luat notă de poziția dumneavoastră. Așadar, trecem la amendamentul 18. Cine este pentru 18, împotrivă, abține respins. Amendamentul 55, inadmisibil. 56 pentru, 56 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins. 22, cine este pentru, împotrivă, verificăm 22. Votul este închis, se respinge. Deci trecem acum la 62, nu, la 64. Mergem la 64, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68. 68 pentru, împotriva abțineri, respins. 69 pentru împotriva abțineri, respins. 27 pentru împotriva abțineri adoptat. Verificăm pe 27. Și este respins 21 la 18. Trecem acum la 30. Unde este 30? Că nu l-am spune, doamna președinte. A, ah, da. Amendamentul 30. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm. Este respins. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceea situație foarte strânsă. Verificăm 32. Respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotriva abțineri, respins. 76 pentru, împotriva abțineri, respins. 78 pentru, împotriva abțineri, respins. 79 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotriva abținere adoptat. Considerente, compromisul 1 pentru împotriva adoptat, 36, 36 pentru împotriva abținere adoptat. Nu? Verificăm. Verificăm. Închidem votul. Este adoptat. Amendamentul 36 este adoptat, deci 35 este caduc. 37. 37 pentru împotrivă abțineri. Cred că este respins. 39 pentru 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 cu un amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului 3? Împotriva amendamentului oral. Deci votăm fără amendament. Amendamentul 3 fără amendament oral. Pentru împotriva abțineri, cred că este adoptat. Verificăm. Adoptat 20 la 19. Amendamentul 42. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 42. Verificăm 42. Respins 19 la 19. Deci trecem la 43. Cine este pentru? pot. Pentru la 43. Se adoptă. Vreți să verificăm? Cred că e adoptat. Verificăm. Votul este închis și este adoptat 20 la 17, votul final pentru întregul proiect de regulament, vot electronic. Se adoptă. Optsprezece la patru și spre abțineri. Trecem acum la raportul lui Nusa Marji. Next page. Stimați colegi, cred că la acest uh, raport avem acordul raportorului uh, să Retrag o serie de amendamente. Totuși eh, va fi dificil. Începem cu pagina 2, amendamentul 36 care se adoptă. Trecem la 37, un vot pe părți. Cine este pentru prima parte, împotriva, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Se pare însă că nu a fost foarte clar, grupul ECR greunează viața astăzi. Verificăm amendamentul 40. Se respinge. 41 pentru, împotrivă, Aceeași situație. Cred că se respinge. Putem verifica dacă doriți. Verificăm. Repede. Verificăm 41. Cred că s-a respins. Nu sunt sigură. Da, s-a respins. Trecem mai departe. Trecem la 68, pagina 4. 68, pagina 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Verificăm, bine. Da, o diferență de un vot se respinge. 69 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După aceea, Trecem mai departe la considerente. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Iar acum 15. Cine este pentru împotrivă? Cred că se adoptă. Nu sunt sigură din nou. Grupul ECR este împotrivă. Verificăm 15. Bun. Ă, cred că grupul ECR ne creează probleme astăzi. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e aceeași situație, cred că se adoptă același grup. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, a Abțineri. Cred că se adoptă. Nu, acum votul final. Pentru acest regulament, vot electronic, s-a deschis votul. What, what, is it we don't vote? Oh, I'll tell you. Which point is this?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 După cum știți, nu avem voturi de plin aici, există un acord să nu votăm pe marginea considerentului 13, compromisul 2 și pe articolul compromisul 5 și compromisul 9 până în noiembrie când mandatul va fi redeschis. Deci, s-a hotărât acest lucru ca în legătură cu ceea ce am decis noi în iulie nu este compatibil cu ceea ce au votat colegii și poate să vedem dacă ajungem în uh, noiembrie la uh, o soluție comună. Deci e vorba de compromisul 2, 5 și 9. Spunând acestea, îl rog pe Marcu să intervină. Ich bin mit dem Verfahren sunt de acord cu această procedură. Și anume ca o serie de articole care ar contraveni uh, unor uh, concluzii la care am ajuns în regulamentul general să fie amânate, dar aș vrea să se rețină în procesul verbal că noi, în ce privește conținutul, am căzut de acord în discuția dintre grupurile politice și vreau ca acest lucru să se consemneze pentru ca în noiembrie după aceea să supunem la vot aceste puncte așa cum am stabilit ieri. Lambert Van Nistelrooy. De. De asemenea, pentru procesul verbal, pentru că este important să se rețină Um, Marcus a anunțat că este de acord să nu votăm um, în legătură cu anumite articole de pierdere, articolul 11. Noi, într-adevăr, ieri am avut contacte cu ceilalți raportori și uh, uh, am luat un angajament legat de conținut. Deci eh, trebuie să ne gândim care a fost mandatul nostru, iar acum va exista un nou vot în noiembrie în legătură cu mandatul. Deci nu uh, există nicio chestiune de interpretare sau de poziție legală a unei decizii sau a alteia. Deci sunt de acord cu această procedură, dar vreau să se sublinieze că s-a căzut de acord asupra acestea articole și la votul următor vom ține seama de acest lucru. Bun. Te rog, Victor. Dar nu începem o discuție. Of course, I can only nu, nu este o discuție. Pot să confirm că în momentul în care se va ajunge la acordul de a schimba mandatul uh, privind reglementările actuale, eu în raportul meu de coeziune voi introduce aceeași propoziție pentru ca să existe o concordanță cu prevederile din regulament. Bun, mulțumesc că în cazul acesta putem începe. Amendamentul 51 este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, încă o dată, 53 pentru, împotrivă, a, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 56 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 3 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 60 pentru, împotrivă abțineri se respinge, compromisul 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 61 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 64 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum nu votăm articolul 5. Bun, compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 Compromisul 6 s-a adoptat. Devine caduc. Deci, compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97, nu, nu, nu, mă scuzați, 11 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 98 pentru, împotriva abțineri, se respinge, compromisul 8, nu, ba da, îl supunem la vot, compromisul 8, îl supunem la vot. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Bun. Amendamentul 100 pentru, împotriva abțineri, se respinge. O sută trei, o sută cinci împreună. Dar compromisul 8 se pare că s-a respins, a devenit caduc. Deci, 107 pentru, 107 pentru, împotriva abțineri se respinge, 108 pentru, împotriva abțineri se respinge, 110 pentru, împotriva abțineri se respinge. Articolul 11, nu acum, deci amendamentul 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 134 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 134. Și se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 135 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 136 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotriva abțineri, cred că se adoptă. 140 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum un amendament oral la 23. Cineva împotrivă? Nu. Deci, uh, vă ținem seama de amendament oral și se adoptă. 141 pentru împotriva abțineri se respinge. 142 pentru împotriva abțineri se adoptă. 143 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 144 pentru împotriva abțineri se adoptă, 145 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 146 pentru, se pare că s-a respins. 147 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 148 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 149 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentele 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Se respinge. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru Împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 1 împotrivă se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se respinge, iar acum considerentul 13 nu se supune la vot. Bun, trecem mai departe. 43 pentru, împotriva abțineri se respinge, 44 pentru, 44 pentru, împotriva abțineri se respinge. 45 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 48 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 50 deci pentru, împotriva abțineri, se respinge. Iar acum referința 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și votul final? În noiembrie. Votul final în noiembrie. Nu avem acum vot final și în, am încheiat voturile, dar nu am ajuns și la finalul. Nu, se pare că mai avem de votat. Nu avem uh, aceste voturi, spune președinte. Ba da, acum votăm Vlasac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 Împotrivă. Abțineri. Probabil că e la fel, dar haideți să verificăm. Verificăm la 39. It's the same situation, yeah. And 40? In... Da, la fel se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e același lucru. Pat... Deci se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 47. S-a deschis votul. Se respinge. 48 pentru, împotrivă abțineri se respinge 7 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 49 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 8 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă 9 pentru, Împotrivă. Încă o dată. Cine-i pentru? La nouă. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Nu se adoptă, din câte văd. Se respinge, da. 11 pentru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 împotriva țineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 2. Se adoptă cu două voturi diferențe. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Dar haideți să verificăm. La 3. se adoptă cu un vot de diferență. Mai avem 29. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. Se adoptă.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 ladies and gentlemen, we should continue and... Doamnelor și domnilor, haideți să continuăm. Următorul punct pe ordinea noastră de zi este cel referitor la dispoziții comune privind Fondul European și de abrogarea regulamentului 1083. Raportori sunt Constanțe Crel și Lambert Van Nistelrooy. Doamna Mazzoni, vreți să interveniți uh, acum sau după? Mai întâi au cuvântul raportorii și apoi dumneavoastră. Da, știu care este problema dumneavoastră, doamnă Mațoni, dar uh, întâi uh, trebuie să dăm cuvântul raportorilor. Așa e procedura. Întâi Lambert, apoi Constanțe. Lambert, ai cuvântul. Trebuie să vă avertizez că avem la dispoziție doar o jumătate de oră, așa că o să vă rog să fiți conciși. Da, pe scurt, ce urmează să se întâmple? Avem un mandat, așa cum a fost el formulat în iulie, și uh, de atunci uh, am programat deja o întâlnire de orientare, avem uh, trialoguri și De fapt, în fiecare săptămână are loc un trialog, cu excepția săptămânilor de Strasburg. Așa că, în ce ne privește, am acordat uh, prioritate de plină și uh, mă bucur să văd că Acum, după ce am uh, văzut cam care sunt pozițiile fiecăruia, avem uh, o echipă de negociere bună, raportorii din umbră urmăresc uh, pas cu pas tot ce se întâmplă și totul decurge așa cum am convenit. pot să vă spun că am uh, început pe baza mandatului, însă Consiliul, în genere, nu prea s-a hotărât, nu și-a format o poziție cu privire la toate punctele din mandatul nostru. Sper ca în curând Consiliul să vină cu o poziție pe baza căruia să putem înregistra un progres. Acum, uh, în curs de dezbatere, se află articolele. Încercăm să găsim uh, formulări exacte pentru definiții. Am vorbit despre parteneriat, principiul parteneriatului și am uh, început deja să discutăm și despre partea de programare. Am fi dorit, desigur, ca până în acest moment să fi putut înregistra un progres mai mare, dar pentru etapa următoare putem uh, încerca să facem traducerea articolelor pentru care nu am votat în iulie, regulamentul general și să pregătim votul pe considerente în măsura în care e posibil. Deci așa stau lucrurile deocamdată. Nu am înregistrat uh, un progres uh, foarte mare, dar am putut să dezbatem multe dintre articole ca să vedem uh, care ar putea fi poziția Consiliului. Noi, uh, nu am cedat până acum, dar am reușit să obținem un compromis uh, pe multe articole. Atât din partea mea, nu știu dacă Constanța are ceva de adăugat. Doar câteva fraze scurte. Principiul parteneriatului va fi unul dintre lucrurile cele mai dificile de negociat pentru că Consiliul spune că în principiu e de acord cu noi, dar nu agrează propunerea noastră. Așa că va fi uh, foarte greu. Iar în ce privește CSC-ul, Comisia a venit cu o propunere, noi am zis că va trebui să o analizăm, să o discutăm, că suntem deschiși uh, la discuție, dar uh, deocamdată nu avem în față decât o propunere. Deci un oarecare progres s-a înregistrat, dar nu atât de mult pe cât am fi dorit. Bun, mulțumesc uh, pentru această informare. Doamna Mazzoni. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am cerut cuvântul mai devreme pentru că vroiam să mă refer la metodologie. Vreau să întreb pe cei uh, doi uh, raportori și vreau să ne asigurăm că avem sprijinul lor și al raportorilor din umbră. Vreau să-mi spuneți, deci, dacă dialogul uh, tripartit s-a desfășurat așa cum convenisem de la început, adică dacă toți raportorii, cei care lucrează pe mm, regulamente individuale, dacă și ei au fost invitați. Deci, uh, cred că ar fi bine să se lucreze pe blocuri tematice, nu pe fiecare regulament, pentru că așa s-ar respecta și spiritul propunerii comisiei. Deci pe perioada 2014-2020 vrem să avem un regulament general care să includă toate elementele ce reglementează cheltuirea fondurilor la nivel regional. Deci eu cred că e nevoie de o participare mai generală pentru ca lucrările să se desfășoare mai bine și pentru ca produsul final să fie mai bun. Eu am vorbit aici de două ori despre această problemă și am primit atunci garanții din partea președintelui. Mi s-a spus că lucrurile se vor desfășura așa cum am convenit la început și se va discuta pe blocuri tematice, nu pe regulamente individuale. Da, și eu uh, foarte rapid vreau să spun că mă alătur solicitării făcute de doamna Mazzoni. Nu putem să ne asigurăm că se discută pe blocuri tematice? Ar fi o metodă mult mai bună de lucru și ar uh, da un impuls discuțiilor. și uh, ne-ar ajuta pe toți să ne implicăm mai mult. Constanță Crel. Mulțumesc foarte mult, Margos. Într-adevăr a existat o discuție, o ședință pregătitoare, imediat după 11 iulie, nu știu dacă pe 11 iulie sau pe 12 iulie ne-am întâlnit și în cele din urmă am căzut de acord să avansăm în blocurile tematice, dar uh, regulament după regulament, astfel încât să începem cu să negociem pe marginea regulamentului general și după aceea să urmeze celelalte regulamente cu echipele lor de negociatori iar echipele de negociatori uh, au fost configurate de către Danuta Hübner și anunțate ca atare și, eh, bineînțeles, s-a rămas deschis eh, și eh, așa era și rezonabil că la nevoie în anumite chestiuni în care ar putea să apară interferențe legate de anumite teme, să, să discutăm discute șefii echipelor noastre cu um, colegele și colegii din celelalte echipe de negociatori. Așa am început să lucrăm și acum deja am participat la cea de-a doua reuniune tripartită. Probabil că și ceilalți între timp sunt pregătiți, dar noi uh, avansăm acum cu regulamentul general. Lambert Van Nistelrooy. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să facem progrese la niveluri diferite și înțeleg întrebarea cum să ne aliniem sau cum să dăm cele mai bune informații. Constanță deja a declarat că vrem să uh, creștem viteza și să avem începutul negocierilor pe un regulament separat și din cât am fost eu informat, uh, S-au făcut agende pentru toate. Deci nu este adevărat că nu începem cu multe reglementări care au propria lor cale, dar există o relație clară între regulamentul general și uh, cadrele uh, subordonate. Cred că pentru moment ar putea să fie o neînțelegere că luăm lucrurile la grămadă când de fapt sunt diferite echipe de negociere și dacă e nevoie de informații, suntem complet deschiși și poate putem să uh, mergem să discutăm cu președinte și poate mai mulți raportori pot asculta. Am o întrebare în legătură cu planificarea noastră. Planificarea noastră merge până în noiembrie. În noiembrie o să avem uh, tot acest mănuc de reglementări financiare care au fost uh, agreate și poate e înțelept să avem o verificare și din partea Comisiei Europene dacă uh, reglementarea financiară poate fi introdusă uh, una câte una ca să putem să facem progrese așa cum am fost de acord să preluăm aceste schimbări la CS, CSFC și la fondul uh, pentru colectivități, astfel încât să nu rămână, să nu apară probleme între un text și altul în ce privește regulamentul financiar. Putem, este ceva care se poate să traducă imediat aceste texte în uh, regulamentul financiar. Este asta o presupunere bună sau uh, e o activitate pe care trebuie să o facem între uh, activități? Asta e întrebarea pentru expert. Klein Moment, ich würde gerne Frau Mazzoni Aș vrea să o rog și pe doamna Mazzoni să ne vorbească din punctul său de vedere, să ne spună dacă răspunsurile care au fost oferite sunt mulțumitoare din punctul său de vedere sau dacă mai există și alte probleme. Pentru că și am avut impresia că urma să discute despre diverse teme și că raportorii ar trebui să fie de față și în grupul meu a existat o plângere că lucrurile nu au funcționat întotdeauna cum trebuie, deci a trebuit să clarificăm foarte limpede dacă uh, lucrurile funcționează bine sau nu. Pentru că mie mi se pare că anumite lucruri nu funcționează transparent și dacă apar de pe acum problemele, cred că ajungem la probleme și mai mari. Deci mă interesează punctul de vedere al doamnei Mazzoni. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, nu sunt mulțumită pentru că, așa după cum uh, ziceam, nu pot să fiu de acord. Cred că ar fi mult mai bine să lucrăm așa după cum uh, hotărâsem de la bun început. de Și să implicăm toate părțile în negocieri, toate părțile care ar trebui să fie implicate. În ce privește raportarea, poate că și aici, de exemplu, în ce privește amendamentele de compromis votate în mod uh, necorespunzător. Poate au fost probleme și aici. De două ori, când am vorbit de organizare la ultima ședință din mai, am intervenit și am întrebat dacă o să procedăm așa cum am agreat inițial pe bloc tematic și nu pe uh, regulament și mi s-a spus da, vom lucra pe bloc tematic fără să se specifice Uh, regulamentul, dar evident a fost o problemă de neînțelegere și văd uh, asta, dar uh, rămân la punctul meu de vedere. Nu vreau să intru într-o dezbatere pentru că trebuie să plec într-un minut, dar o informație foarte scurtă. În primul rând, echipa de negociere pentru Fondul de Dezvoltare Rurală nu are încă datele finale, pentru că datele nu sunt confirmate de Consiliu și Comisie. În al doilea rând, am informația de la președintele, de la doamna Hubner, că activitatea pe CPR va fi organizată în acest mod, astfel încât principalii raportori gradual să invite raportorii de la regulamentele sectoriale la discuții pe teme concrete, pe subiecte concrete. Și asta e informația pe care am și eu aștept ca raportor pentru Fondul de Dezvoltare Rurală să fiu informat că la data cu tare și cu tare o să fie discuții legate direct de uh, acest uh, fond de dezvoltare rurală. Deci, din câte am înțeles eu, nu se există tendința de a invita toți raportorii la toate ședințele, ci să ne invite pe noi ca raportori pentru subiectele concrete, relevante pentru noi atunci când ele apar. Asta e informația pe care am primit-o și aștept informații de la raportor să-mi spună la ce ședințe trebuie să vin. Deci asta e doar un punct de informare. Nu vreau să insist mai mult. Doamna Crel. Da, așa am convenit. De fiecare dată când discutăm subiecte care pot să uh, fie în legătură și cu alte regulamente, să îi invităm și pe acei raportori. Așa am convenit. Dar problema este că noi încă ne concentrăm pe uh, regulamentul general. Și uh, ne concentrăm pe principiul de parteneriat, pe contul de conduită, pe definiții. Nu am depășit etapa aceasta. Ne aflăm acum la articolul 8. Deși am rugat Consiliul să ne mai dea odată textul pentru a vedea cum putem cea de-a patra coloană să o introducem, nu am obținut acest text. Deci nu putem să vă informăm despre eh, mai multe decât a făcut Lambert de deja. Nu avem altă substanță de comunicat. Deci, uh, nu s-a ajuns încă la aceste interferențe cu celelalte regulamente, de aceea nu i-am invitat pe raportor. Sigur că eu împărtășesc și îngrijorarea pe care și Lambert a exprimat-o, că lucrurile avansează foarte lent și sper că la un moment dat ritmul să se accelereze, pentru că dacă vom continua acest tip de negociere și asta nu depinde de noi, am spus de mult partenerilor că am uh, putea să acceptăm anumite formulări ale Comisiei sau ale Consiliului. Din păcate, Consiliul este cel care în cele mai simple lucruri spune trebuie să uh, uh, mă întorc înapoi în grupul de lucru al Consiliului pentru a vedea dacă pot să fiu de acord sau nu. Deci lucrurile funcționează foarte lent și sigur că atunci când vom avansa vom invita și colegele și colegii care se ocupă de celelalte regulamente. Bun, deci acestea sunt informațiile pe care le avem. Deci, Erminia Mazzoni, vă rog să mai avem un schimb de opinii pe marginea asta, să ne comunici dacă apar probleme pentru a vedea dacă nu putem totuși să îmbunătățim lucrurile. Deci, poate că va trebui să ne mai, să mai discutăm o dată despre aceste aspecte. Iar acum dau cuvântul comisiei. Mai avem timp? Ultimul, ultimul uh, vorbitor. O scurtă informație. Noi, echipa de negociere pentru regulamentul uh, Fondului de Coeziune, suntem în aceeași situație am propus câteva date pentru întâlnirile noastre trilaterale, dar n-am primit niciun răspuns încă din partea Consiliului. Deci, imediat ce primim răspunsul și se vor încheia negocierile pe datele respective, vom începe dialog, dialogul tripartit și sunt convins că vom fi și noi invitați la modul punctual atunci când va fi cazul pentru uh, reglementările relevante. Mulțumesc pentru, ați clarificat, pentru că ați clarificat acest lucru. Și acum trecem la regulamentul financiar. Îl văd pe domnul Bercoviț, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, uh, o să fiu succint, dar e o chestiune tehnică, așadar aș vrea să aveți răbdare cu mine dacă devin prea complicat. Un lucru scurt în ce CSF-ul. Comisia a venit cu o propunere de amendare a acestei reglementări care uh, ținem cont de propunerea Parlamentului și suntem nerăbdători să uh, lucrăm cu Parlamentul. Avem acum o anexă și am propus un act delegat care conține unele dintre elementele mai puțin importante. Acum, în ce privește problema adaptării, care este necesară în vederea revizuirii reglementării financiare. Cred că este foarte important să ne reamintim care e punctul de plecare și punctul de plecare pentru propunerea Comisiei atât la revizuirea uh, reglementului uh, financiar și al celui de uh, prevederi comune, a fost descărcarea din 2010 și a Parlamentului. Și aici Parlamentul a cerut Comisiei să folosească toate instrumentele de sancționare existente în mod complet ținând seama că cadrul legislativ uh, nu oferă suficiente stimulente pentru statele membre să respecte regulile și nici Comisiei instrumente suficiente să uh, sancționeze uh, nonconformitatea sau să răsplătească conformitatea. Parlamentul a cerut de asemenea Comisiei să-și întărească rolul de supervizare și să creeze mecanisme de sancționare eficiente pentru ca Comisia să-și poată asuma responsabilitățile finale pentru implementarea bugetului. Și recomandările de asemenea au inclus un anumit număr de propuneri specifice, printre care și implicarea unor corecții financiare nete. Deci, esențial, cam asta am încercat să facem în aceste două propuneri. Și în ce privește arhitectura managementului financiar și a politicii de, finan- de control financiar, vedeți aceste elemente. Nevoia unei baze mai solide uh, pentru asigurările pe care le-a dat Comisia. Și aici avem o propunere pentru un sistem de conturi care este examinat, examinată și acceptată sau nu de către Comisie, ca să se întărească încrederea Comisiei în ce privește raportul anual de activitate. De asemenea, și un sistem de rambursare care păstrează, reține 10% până când se încheie ciclul național de control, compensat prin uh, prefinanțare ca să se asigure Uh, cash flow și de asemenea obligația statelor membre să ramburseze beneficiarilor banii înainte de a declara cheltuielile către comisie. Deci acestea sunt uh, stimulate pentru controle care se facă la timp. De asemenea, este o concentrare pe rolul crescut de supervizare al Comisiei pentru aplicarea unor corecții sistematice nete după supunerea analizei uh, a conturilor atunci când se descopere erori de către Curtea de Audit. Și aici ideea nu este să luăm mai mulți bani înapoi, ci să creăm mai multe stimulente pentru ca statele membre să-și facă treaba ca lumea. Există o schimbare în ce s-a propus în legătură cu modul în care uh, sistemele sunt aprobate la nivel național. Există o propunere de uh, un sistem de, uh, referitor la un sistem de acreditare și de semnare pe baza unor criterii europene. Aici o schimbare importantă este că statul membru care este, este cel care e responsabil, iar Comisia va avea o abordare bazată pe risc în uh, față de acest proces de acreditare și de desemnare. Ideea este că, după părerea Comisiei, ar trebui să folosim resursele noastre pentru a ținti zonele cu cele mai mari riscuri și dacă uh, facem totul în același fel, sigur că asta face ca lucrurile să fie mai dificil, mai dificil de identificat lucrurile cele mai problematice. Cam asta era în discuție. Multe s-au schimbat și cu siguranță obiectivele comisiei în uh, CPR nu s-au schimbat. Au existat schimbări ca rezultat al uh, schimbării uh, reglementării financiare și o să mă refer la ele foarte pe scurt. În ce privește examinarea și acceptarea conturilor, există schimbări necesare. Mai întâi, Uh, reglementarea financiară nu mai vorbește despre uh, uh, descărcarea conturilor, e vorba de acceptarea conturilor, deci o procedură complet contabilă este decuplată de probleme de, de legalitate și de regularitate. De asemenea, trebuie să clarificăm procedurile. Dar nu este nevoie să schimbăm multe aspecte ale sistemului, incluzând sistemul de management financiar, cei 10% reținuți și, sigur, corecțiile financiare. Întorcându-mă acum la problema desemnării autorităților responsabile de management și control. Sau, prima schimbare care trebuie să aibă loc este că termenul acreditare trebuie să fie înlocuit de desemnare și trebuie să se șteargă referința la corpul de acreditare, instituția de acreditare. Există anumite elemente care dublează ceea ce este în regulamentul financiar și care pur și simplu pot fi șterse trebuie să ne gândim dacă este nevoie de un proces probațional sau nu. Nu e nevoie totuși să schimbăm procesul de desemnare a autorităților de management și de certificare pe baza activității sau opiniei unei autorități independente, nici criteriile necesare pentru această desemnare. Și în fine, cum spuneam mai înainte, nu e nevoie, după părerea noastră, să schimbăm procesul pe care l-am propus pentru evaluarea comisiei uh, pe care comisia o face acestui proces de desemnare. Deci, ca să răspund la întrebarea domnului Van Nistelrooy, după părerea noastră, este un exercițiu tehnic care trebuie făcut, e nevoie de anumite ajustări, dar nu e o schimbare fundamentală a textului și, după părerea noastră, se poate face destul de repede. Mulțumesc! Cine vrea să intervină primul? Domnul Van Nistelrooy. E în regulă. Acum putem lucra pe această bază și după votul din plenară privind regulamentul financiar, ca să-l traducem în fapt, o să aducem un text uh, care poate fi dezbătut și votat, astfel încât uh, planificarea noastră să continue așa cum am uh, făcut-o. Asta cred că e concluzia și dacă apar complicații, le vom rezolva. Ja, dann herzlichen Dank. Mulțumesc în cazul acesta, mulțumesc Comisiei și raportorilor noștri pentru această punere în temă. Și în cazul acesta trecem la raportul privind Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, punerea în aplicare și utilizare. Doamna Feragut ne va face o prezentare în legătură cu stadiul acestui raport. Mulțumesc. Dați-mi voie să încep prin a menționa recentele inundații din sud-estul Spaniei, din Valencia, uh, Andaluzia de Est și în Murcia. Uh, mulți oameni au murit și au fost foarte multe pierderi materiale de asemenea și asta a afectat în special pe oamenii din uh, Roca și Forta Lubrera sunt orașe din regiunea Murcia au fost pierderi enorme de, și de vieți omenești, dar și materiale. Școli, ferme, alte clădiri au fost distruse, multe lucruri au fost pierdute și vreau să încep uh, intervenția mea pe fondul de solidaritate menționând uh, aceste victime și susținerea mea pentru acești oameni. Fondul de solidaritate a existat deja de 10 ani, a fost uh, creat în 2002 și cred că a fost un instrument pozitiv și asta a fost văzut uh, de toată lumea care a trebuit să folosească asistența financiară oferită de acest fond. S-a oferit în 49 de rânduri asistență de urgență pentru a ajuta oameni uh, aflați în situații de dezastru natural și cea mai mare plată a fost de peste 10 miliarde de euro uh, când a fost cu tremurul din zona Achila în Italia. Deci a fost cea mai mare sumă care s-a plătit până acum. Dar fondul de solidaritate a avut unele probleme în ultimii ani, în special începește uh, viteza de reacție, aplic, uh, modul în care se fac aplicațiile, cererile pentru ajutor și așa mai departe. Și în 2005, în urma unui proces de, reviz- de analiză, Comisia Europeană a propus modificarea fondului și a existat un oarecare acord între Parlament și Comisie pentru a face asta, dar până la urmă Comisia a fost forțată să-și retragă propunerea legislativă. Cred că acum poate suntem în, în situația de a îmbunătăți fondul de solidaritate, ținând cont în special de declarațiile Curții de Audit din 2008, care menționează aceste dezastre regionale, dezastre de dimensiuni mai mici și a fost foarte dificil să se îndeplinească așteptările pentru că existau definiții foarte vagi și s-a criticat faptul că acest instrument nu reacționează foarte rapid. Ca urmare a acestui lucru, în 2010, Comisia a decis un nou proces de revizuire și analiza a regulamentului și a prezentat în 2011 o propunere și pentru a, evolua, pentru a evita, mă scuzați, un uh, eșec similar cu cel anterior, Comisia a hotărât să se ocupe de anumite probleme, dar nu intenționează să schimbe sumele alocate. Așadar, am prezentat un proiect de raport care începe uh, prin a vorbi despre cei 10 ani de succes ai fondului și solidaritate între popoarele și regiunile afectate ale Uniunii Europene, am subliniat impactul pozitiv pe care acest fond l-a avut asupra Uh, opiniei publice. De asemenea, s-a spus că au existat unele întârzieri inutile în plățile față de statele membre, că e un proces dificil, pentru că Consiliul și Parlamentul trebuie să cadă de acord. Așadar, în multe cazuri, asta înseamnă că e un proces în, în lung și lent și, în orice caz, plățile sunt trimise abia la 9-10 luni după ce se produce o catastrofă și unor durează luni și până primești o cerere de la uh, statele membre. Sigur, uh, raportul uh, vorbește despre resursele naturale atunci când e vorba de definiție. Practic, definiția este că aceste catastrofe care nu sunt produse de intervenția umană Uh, sunt acoperite acest fond. 73% din cererile care au fost, de ajutor care au fost prezentate pentru, uh, regio, pentru catastrofe regionale nu au fost putut fi acceptate pentru că regulamentul nu este suficient de clar în legătură cu ce este un dezastru regional. Prin urmare, în acest raport cerem ca acest lucru să fie clarificat. Vrem să fie clar când putem considera că o regiune a suferit un dezastru regional. De exemplu, în cazul unei, uh, unei secete severe, am avea nevoie de un termen. Definiția anterioară era de 10 săptămâni de la apariția problemei. Așadar, aici trebuie să adaptăm regulamentul pentru a ne pentru a rezolva o astfel de situație. Așadar, încercăm să îmbunătățim fondul fără să afectăm sumele, încercăm să rămânem în limitele bugetului și cerem ca uh, perioada de timp să fie redusă pentru ca fondurile să poată fi plătite mai rapid și să evităm birocrația să vedem o implementare și un acord de a oferi uh, subvențiile. Înainte era un proces foarte lung uh, când trebuia să se decidă oferirea unor subsidii și după aceea plata acestora. Acum lucrurile cred că se simplifică și am introdus de asemenea ideea unor preplăți pentru că credem că asta este foarte important când vine vorba de creșterea vitezei procesului de a ajuta zonele aflate în dificultate. De asemenea, cerem ca definiția dezastrelor regionale să fie clarificată și să uh, atunci când se produce un dezastru tehnologic, acestea pot avea efecte suplimentare și vrem ca și aceste suplimentare să fie uh, acoperite de fondul de solidaritate. Și în spiritul uh, nevoii de a stabili niște elemente foarte clare, Comisia a venit cu ideea de 1,5% din PIB. Inițial am fost de acord că ar trebui să existe criterii clare, dar credem că procentajul este un pic prea mare În felul acesta, cel puțin oamenii ar ști dacă pot să aibă acces la fond sau nu. Mi se pare că nu multe regiuni ar fi afectate de acest procentaj. Credem că acest procentaj poate, ar trebui să fie redus. Și mai sunt și alte cifre, cum spuneam, și sunt nerăbdătoare să ascult contribuțiile diferitelor grupuri politice. Cred că ar fi foarte utile pentru îmbunătățirea textului și sper că e o inițiativă care poate pe de lumina zile și vom putea face foarte multe pentru a clarifica toate aceste lucruri și a le face mai flexibile, în special în ce privește problema plăților uh, timpurii. Acest fond a fost foarte bun pentru Uniunea Europeană. Ja, das hat der in der Tat. Dankeschön für diesen interessanten. Mulțumesc pentru această expunere foarte interesantă. Constanțe Creel s-a înscris să intervină și uh, doamna Bobinska. Vroiam doar să întreb dacă vom discuta și punctul meu de pe ordinea de zi sau îl vom amâna pentru altă zi. Okay, IFZ that we only open the deadline and... Uh... Cred că uh, nu vom avea și o dezbatere astăzi. Vom stabili doar termenul limită. Bun. Constanțe, te rog. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnul Stavrakakis își cere scuze că nu poate să fie prezent, este raportor din umbră, dar mi-a cerut să prezint în numele său poziția pe care a adoptat-o. În primul rând, dorește să-i mulțumesc raportoarei pentru acest proiect uh, foarte bun și sugerează ca fondul de solidaritate uh, trebuie să fie văzut într-adevăr ca unul dintre principalele instrumente pe care Uniunea Europeană le are la dispoziție în materie de solidaritate. Știu că o majoritate de state membre desfășoară consultări și uh, încearcă să găsească soluții mai bune pentru a atenua efectele unor catastrofe. Textul uh, clarifică conceptul de catastrofă, în special de catastrofă regională, și stabilește criteriile necesare pentru a evalua gravitatea pagubelor. E nevoie de o definiție uniformă, o singură definiție a catastrofei, pentru că Așa putem stabili cât mai clar ce fel de catastrofe sunt eligibile. Astfel, se reduce și numărul de cereri care sunt respinse pe motiv de ineligibilitate. De asemenea, se susține părerea raportoarei și anume că fondul ar trebui să intervine doar atunci când există circumstanțe excepționale. În anii recenți, fondul a fost mobilizat în mod repetat pentru a se acorda asistență victimelor catastrofelor din statele membre. Din păcate însă, modul în care e organizat fondul cere foarte mult timp și s-a constatat că resursele necesare nu ajung în zonele afectate la timp. Iată de ce trebuie să sporim eficiența și flexibilitatea fondului, să simplificăm regulile și procedurile care îl reglementează. Astfel se va reduce timpul de intervenție în caz de catastrofă și să nu uităm că viteza mobilizării Fondului de Solidaritate constituie un factor important pentru eficiența asistenței acordate. Curtea Europeană de Conturi a criticat tocmai acest fapt, durata lungă a mobilizării. Raportoarea a făcut sugestii foarte bune cu privire la creșterea flexibilității fondului și Acestea ne ajută să găsim soluții pentru a utiliza mai eficient fondul în regiuni. În fine, îmi exprim acordul cu propunerea Comisiei Europene prin care fondul este scos um, în afara cadrului financiar multianual 2014-2020, deoarece ar trebui ca el să ne servească la a reacționa în situații în care nu avem fonduri suficiente la dispoziție. Some additional remarks from the rapporteur. Raportoarea are de adăugat ceva, doamna Feragut? Mulțumesc, nu pur și simplu vreau să-i mulțumesc lui Constanțe și aștept amendamentele tuturor ca să mergem mai departe. Mulțumesc. Bun, văd că comisia dorește să intervină, nu? Mulțumesc. În cazul acesta să stabilim termenul pentru depunerea de amendamente pentru acest raport. Este data de 17 octombrie și pentru următoarele trei rapoarte pe care astăzi nu mai putem să le discutăm, dar de asemenea trebuie să stabilim termenele. Raportul doamnei Rüle este vorba de 27 noiembrie. Raportul domnului Manca 27 noiembrie de asemenea, iar pe, pentru raportul doamnei Elena Kolarska-Bobinska, 26 noiembrie anul curent. Mulțumesc tuturor și cred că încă o trimitere pentru puținii colegi rămași în sală. Mâine dimineață avem întâlnirea cu parlamentele naționale. Mulțumesc tuturor și încheiem aici ședința.